Pues empezaré, si les parece, por esta última y alguna. I'm sorry. Ah, <laughs> si vous me permettez, on va juste terminer. Il y a une question, Monsieur Louane, et on aura fait le tour complet. Merci. Euh, vreau să vă mulțumesc și eu, doamna ministră, pentru aprecierile și eh, menționările făcute foarte concret aici. Eh, ați vorbit foarte mult de măsuri de prevenție, ceea ce este foarte important, după principiul prevenția mai bună decât intervenția. Însă n-ați vorbit foarte mult despre ceea ce înseamnă um, eficiență um, în implementarea forțelor armate și trimiterea lor în teritoriu atunci când avem o situație de conflict. Deseori știm foarte bine că între momentul izbucnirii conflictului și trimiterea forțelor armate în teritoriu durează trei luni sau chiar mai mult. Nu considerați sau s-a discutat despre acest aspect în cadrul Consiliului ca Uniunea Europeană să aibă într-o oarecare formă o um, armată sau forțe armate proprii, indiferent pe ce teritoriu sunt acestea um, antrenate sau instruite, pentru ca să avem un fel de forțe armate um, care să funcționeze per apăsare de buton. Este o chestiune cu siguranță poate sensibilă la nivel politic internațional, dar uh, întrebarea este dacă se pune problema în așa fel Ehm, și dacă considerați că atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea forțelor NATO și altor organizații poate fi o soluție. Și doi, aș vrea să mă alătur la ceea ce spunea domnul Lisek. Ehm, NATO și instituțiile Uniunii Europene funcționează parțial paralel. S-a discutat despre eficientizarea colaborării în acest sens? Mulțumesc!